Doamnelor și domnilor, vă rog, dacă doriți să părăsiți această sală, vă rugăm să părăsiți sala cât de repede, pentru că am vrea să începem acum continuarea sesiunii noastre. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog Vă rog frumos să nu discutați între dumneavoastră în plenară. Dragi colegi, vă rugăm să luați loc. Începem în 30 de secunde. If I could ask you once again, colleagues, which would... Dragi colegi, dacă nu doriți să rămâneți cu noi, vă rugăm să părăsiți sala mai repede, dați-ne ocazia să începem mai repede sesiunea noastră. Wznawiam posiedzenie. Dragi colegi, aș vrea să vă spun mai întâi câteva lucruri. Am primit um, mai multe informații pe care aș dori să vi le comunic. Vă rog frumos să nu mai vorbiți în aula aceasta. Uh, Vă rugăm să părăsiți sala. Dacă vreți să părăsiți sala, vă rog să o părăsiți mai repede. Uh, vă invit, bineînțeles, să luați loc și să participați la dezbateri, dar vă rog, dacă nu doriți acest lucru, nu mai purtați discuții în aulă. Koleżanki i koledzy, dotarła do nas smutna Doamnelor și domnilor, după cum spuneam, am primit mai multe informații. Am, auzit, am primit o știre tristă, și anume cu privire la omorârea unui observator uh, pe tema drepturilor omului din Finlanda, domnul Iacola, și, uh, de asemenea, uciderea lui uh, Betty Carina Truio, care amândoi au fost omorâți în timpul unei misiuni de monitorizare a drepturilor omului în această țară. În numele Parlamentului European aș dori să transmit condolențele noastre și solidaritatea noastră familiilor victimelor. Este foarte trist că mai ne confruntăm uh, astăzi cu astfel de ucideri. De asemenea, am fost la Washington săptămâna trecută, unde am uh, inaugurat biroul nostru de legătură la Congresul American. Am avut și discuții pe tema relațiilor economice între Uniunea Europeană și Statele Unite. Am vorbit despre parteneriatul strategic și despre transformările care au loc în Europa după implementarea tratatului de la Lisabona. dorim să purtăm relații, să avem relații cu Statele Unite pe picior de egalitate. Pe 9 mai vom uh, celebra cea de-a 60-a aniversare a declarației Schuman. Și Parlamentul European va organiza ziua sa de porți deschise pe 8, și 9 mai, pe 8 mai la Bruxelles, pe 9 mai la Strasbourg. De asemenea, vom avea mai multe evenimente pentru această ocazie la Luxemburg. La Strasbourg, vicepreședintele Comisiei va fi prezent și uh, ministrul de externe și de finanțe al Germaniei vor fi de asemenea prezenți la acest eveniment. Aș vrea să vă invit să veniți uh, la Strasbourg în această zi. Următoarele punct de pe ordinea de zi este dezbaterea comună cu privire la componența Parlamentului European avem uh, un raport uh, al Parlamentului care va fi prezentat de către raportor colegul nostru, domnul Mendez de Vigo, cu privire la revizuirea tratatelor, dispozițiile tranzitorii și alte dispoziții cu privire la componența Parlamentului. Îi dau acum cuvântul raportorului. Președinte, Domnule președinte, am ah, șase minute, o eternitate în această aulă. În primul rând, aș vrea să-l citesc pe Rilke. Rilke era poeta favorito de... Rilke era poetul favorit al colegului nostru Dimitri Stratos, care a încetat din viață în urmă cu câteva zile. Și în urmă cu mult timp, pe 19 noiembrie 1997, Dimitri Saso și cu mine am avut onoarea de a vă prezenta un raport privind tratatul de la Amsterdam. Și tocmai în acest raport despre tratatul de la Amsterdam propuneam ca orice revizuire a tratatelor să fie pregătită în prealabil de către o convenție, așa numita metodă comunitară. Iar această metodă a Convenției este metoda care ne-a slujit pentru a pregăti Carta Drepturilor Fundamentale și mai ales Tratatul Constituțional. Și astăzi vreau să eh, ne aducem aminte de Dimitri Tsațos atunci când vom face această primă revizuire a tratatului de la Lisabona, care până la urma urmei este tratatul constituțional pentru care am luptat așa de mult cu toții. Această primă revizuire va coincide cu codificarea protocolului 36. Să avem o anomalie și anume că în momentul în care s-au făcut alegerile pentru Parlamentul European în iunie anul trecut, tratatul de la Lisabona încă nu intrase în vigoare din cauza problemelor binecunoscute. Deci, fostele alegeri, ultimele alegeri parlamentare au fost organizate în funcție de tratatul de la Nisa, care era în vigoare atunci. În acest tratat se spune că trebuie să existe 736 deputați în loc de 751, cum stipulează tratatul de la Lisabona. Pentru a complica și mai mult lucrurile, actul din 1976 uh, stabilește că mandatul deputaților durează 5 ani, deci nu putem aplica pur și simplu ceea ce se stipulează în uh, tratatul de la Lisabona, deci 751 de deputați, deoarece 3 deputați uh, ar trebui să renunțe la funcție în uh, conformitate cu tratatul de la Lisabona. Pierde trei deputați. De aceea trebuie modificat protocolul 36 pentru ca tratatul de la Lisabona să intre în vigoare. Iar în această perioadă, 2009-2014, deci când vom avea modificarea protocolului 36, uh, deci vom avea 754 de deputați în mod excepțional. Domnule președinte, de aceea v-am transmis uh, o scrisoare spunând că, în conformitate cu articolul 48, Parlamentul ar trebui să se pronunțe în două privințe. În primul rând, este necesară sau nu o convenție pentru a pregăti revizuirea protocolului 36 și, al doilea lucru, pot guvernele, șefii de guvern, să convoace o conferință interguvernamentală pentru a modifica protocolul 36. Ambele chestiuni sunt strâns legate, deși rapoartele sunt diferite. Mă voi referi la primul lucru și anume organizarea unei um, conferințe interguvernamentale. După cum spuneam, este rezultatul politic al intrării în vigoare, vigoare a tratatului de la Lisabona. E o soluție tranzitorie, excepțională, care va avea loc doar pe parcursul acestui mandat. Și de aceea această conferință interguvernamentală Uh, se va uh, referi doar la uh, ceva ce era stabilit și anume distribuirea celor 18 deputați din cele 12 state membre. Deci nu va fi o dezbatere, iar această conferință poate fi convocată foarte repede și chestiunea poate fi soluționată chiar într-o singură dimineață, deoarece decizia politică există deja. Domnule președinte, mi s-a spus că aveam șase minute, nu? Deci patru și încă două minute. Eu îi voi cere aceste conferințe interguvernamentale un lucru, deci le vom, nu cred că e necesar să avem o convenție pentru o problemă deja soluționată. Deci mă iertați, eu speram că am șase minute, deci de aceea m-am întins mai mult. Însă vreau să se vadă clar care este poziția mea. Deci ca raportăm, suntem pentru deschiderea conferinței interguvernamentale, însă nu dorim să se convoace o convenție. Vă mulțumesc pentru raport și pentru prezentare. Șase minute erau uh, Uh, în total, deci 4 minute la început și 2 minute la sfârșitul dezbaterii. Deci de aceea am făcut această împărțire. Ați primit oarecum o parte și jumătate. Deci la sfârșit veți beneficia de 2 minute. În numele Consiliului îl rugăm acum pe domnul secretar de stat uh, Diego López Garrido să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să vă fac parte de mulțumirea mea, deoarece prin uh, dragul meu prieten Inigo Mendes de Vigo, Parlamentul European coincide cu uh, opinia Consiliului European. Și anume, revizuirea protocolului 36 propusă, atât de necesară și inevitabilă pentru ca înainte de următoarele alegeri europene să avem numărul de deputați pe care ar fi trebuit să-l avem deja dacă era în vigoare tratatul de la Lisabona. Deci e vorba doar de o mică revizuire și deci nu considerăm că e necesar să se convoace o convenție. E paradoxal, deoarece domnul Mendes de Vigo și cu mine, după cum știți, facem parte, am făcut parte din convenția care a elaborat uh, Constituția pentru Uniunea Europeană. De data asta vrem să evităm această procedură, deoarece modificarea e minoră. E practic o modificare formală a tratatului. Deci dacă Parlamentul European va aproba propunerea făcută de către domnul raportor, de către domnul Mendes de Vigo, atunci, după organizarea conferinței interguvernamentale, după ce vor aloc procedurile de ratificare în cele 27 de parlamente din țările UE, deci după aceea, cei 18 deputați vor putea să uh, vină aici. Din 12 țări, Marea Britanie, Slovenia, Polonia, țările de jos, Malta, Letonia, Italia, Bulgaria, Suedia, Franța, Austria și Spania. Și deci, cetățenii acestor țări vor fi reprezentați și mai bine în Parlamentul European. De aceea salut raportul domnului Mendes de Vigo, salut faptul că acesta a fost uh, aprobat în Comisia pentru Afaceri Constituționale și sper să fie adoptat uh, uh, cu majoritate și aici în plenul Parlamentului European pentru a-i putea vedea cât mai curând pe acești 18 deputați care încă trebuie să mai vină. Deci doar uh, cu venirea lor, prevederile tratatului de Lisabona vor fi respectate pe deplin. Vă mulțumesc, domnule ministru López Garrido. Vă mulțumesc pentru declarația făcută în numele Consiliului. Vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Șefcovici. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu domnului Mendes de Vigo pentru raportul excelent. Uh, aș vrea să informez Parlamentul că am adoptat uh, un aviz uh, pozitiv pentru deschiderea conferinței interguvernamentale pentru a face modificări necesare pentru venirea celor 18 deputați. Consiliul European a cerut avizul Um, comisiei și al guvernului spaniol care are președinția și există un acord politic pentru ca acești 18 deputați să se alăture Parlamentului cât mai repede. Și deci Comisia recomandă deschiderea conferinței interguvernamentale cât mai repede. De asemenea, spunem că această conferință ar trebui să se ocupe doar de această chestiune a deputaților suplimentari. Și m-am bucurat să văd foarte mult raportul domnului Mendes de Vigo, să văd că a fost sprijinit de o mare majoritate la Comisia AFCO și sperăm că așa se va întâmpla și mâine în plenul Parlamentului European. Aș vrea de asemenea să-mi exprim speranțele în numele Comisiei, deci această revizuire limitată să fie acordată cât mai repede la conferința interguvernamentală, iar prin ratificarea uh, de către statele membre. Sperăm ca cei 18 deputați să-și preia mandatul cât mai repede. Vă mulțumesc! Dziękuję, panie wiceprzewodniczący, za... Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei. Vreau să vă reamintesc că vorbim despre două rapoarte întocmite de către colegul nostru Mendes de Vigo. Primul, revizuirea tratatelor, măsuri tranzitorii privind componența Parlamentului European și celălalt privind decizia de a nu convoca o convenție pentru revizuirea tratatelor referitor la măsurile tranzitorii privind componența Parlamentului European. Vreau să vă reamintesc faptul că discutăm despre două rapoarte în același timp. Numele PP, domnul Cazini. Si, Mulțumesc, domnule președinte. O intervenție foarte scurtă. Comisia pe care o conduc a ajuns la un acord în baza unei mari majorități. Nu este important să introduc multe subiecte în discuție. Problema pe care am discutat-o noi mai aprofundat în uh, comisia noastră este următoarea. Documentul din 1976 prevede că eurodeputații trebuie să fie aleși direct de către popor în toate statele membre. Și uh, apare acum o problemă uh, dacă în baza legislației electorale aceti oameni nu au putut să fie alei direct, uh, apare problema de a uh, primi în rândul nostru eurodeputați care nu au întrunit uh, sufragiul populației. Unii agrează ideea, alții nu. Nu vrem să pierdem foarte mult timp și ca atare am putea prevedea numirea pe o perioadă de tranziție a unor uh, eurodeputați. Eu de altfel uh, am propus un uh, amendament prin care am, ar putea fi numiți observatori actori pe o ă, anumită perioadă înainte ca alegerile propriu-zise ă, să se desfășoare. Discutăm despre asta dar într-o propunere de compromis ă, este prevăzută și aprobarea și acceptarea unor eurodeputați care nu au fost aleși din partea grupului S și de domnul Iaureghi Atondo. Vă mulțumesc. Decizia pe care o adoptăm nu este minoră, dragi colegi. În primul rând, uh, reformăm tratatul care tocmai a intrat în vigoare, deci pentru prima oară se propune o revizire a acestuia, ceea ce e important. În al doilea rând, ceea ce facem este să materializăm posibilitatea ca ce, să concretizăm posibilitatea ca acești 18 deputați care aveau dreptul să fie deputați dacă s-ar fi aprobat tratatul înainte de alegeri, iar cele 12 țări care au dreptul să-și vadă modificată componența în Parlamentul European, deoarece uh, s-a stabilit la nivel european o reprezentare mai mare, deci aceștia își vor putea vedea uh, drepturile respectate. E o chestiune importantă. Pentru a fi revizuit, tratatul însuși stipulează că trebuie să se organizeze o convenție. Se spune deci că... Însă mă întreb dacă e, e nevoie de o convenție pentru a ratifica o decizie a tuturor țărilor. Parlamentul spune că nu. De data aceasta nu este necesar și, prin urmare, Consiliul este însărcinat să organizeze o conferință interguvernamentală pentru a revizui tratatul și pentru a uh, face posibil ca cele la alte țări să ratifice, ca cele 27 de state să ratifice revizuirea respectivă și pentru ca cei 18 deputați să poată veni aici. Însă am avut o problemă. Deci, în primul rând, au existat greutăți pentru a stabili un fapt și anume, cei care vor veni aici trebuie să fie aleși direct pentru aceste alegeri sau pot fi aleși și altfel. E problema care a apărut și care trebuie prezentată cu realism. Problema soluționată în mod pozitiv, după părerea mea, și vreau să-i uh, mulțumesc nu doar raportorului, domnului Mendes de Vigo, ci și domnului Daf, pentru faptul că între cele trei uh, grupuri politice am ajuns la un acord foarte important. Noi am spus că, într-adevăr, tratatul trebuie revizuit, uh, fără convenție, pentru că Astfel, confirmarea deputaților să se facă, însă în același timp Parlamentul European le reamintește Parlamentelor Naționale că trebuie să trimită deputați aleși direct pentru Parlamentul European. Prin vocația noastră trebuie să revizuim sistemul electoral european pentru a avea un model electoral cu o dimensiune supranațională armonizată de alegerea eurodeputaților. Și doar așa am ajuns la echilibrul pe care îl salut și care ne va permite să inițiem acest dosar. Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Daf din partea grupului ALDE. Stimate domnule președinte, Bineînțeles că este nevoie de o dispoziție tranzitorie înainte de intrarea în vigoare propriu-zisă a tratatului. Dacă tratatul ar fi fost implementat uh, înaintea înaintării unei astfel de propuneri, cu siguranță nu am fi acceptat-o. Parlamentul nu ar fi putut accepta faptul că Franța, de exemplu, să numească pur și simplu doi deputați din Asamblea Națională în Parlamentul European. Dacă ne-am fi pus de acord pe această propunere înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, atunci am fi considerat-o o încălcare a tratatelor pentru că nu respectă principiul de proporționalitate degresivă. Așadar, noi acceptăm o soluție de tranziție. Însă, controversa a arătat, de fapt, toate fațetele problemei în legătură cu componența Parlamentului European și cu procedura electorală. Sunt bucuros că toate grupurile politice din Parlament sunt de acord acum că este necesară o reformă substanțială a procedurii electorale. Parlamentul va înainta în curând o propunere în acest sens. O propunere care va cere instaurarea unei conferințe interguvernamentale care va fi pregătită de o convenție care va implica și parlamentele naționale care vor fi consultate în mod uh, intens. Și partidele politice naționale vor avea ceva de spus și vor uh, încerca să găsească o soluționare a acestei probleme la timp, înainte de 2014, data următoarelor alegeri. Sunt recunoscător față de colegii mei, coordonatorii din celelalte grupuri, pentru negocierile constructive pe care le-au purtat și care s-au încheiat într-o dorință foarte clară de reformă a procedurii electorale a Parlamentului European. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum, în numele verzilor, Alianței Libere Europene, are cuvântul domnul Hefner. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Avem un consens în această problemă. Ne bucură faptul că numărul parlamentarilor urmează să crească, ne bucură că vom avea colegi noi, că vor veni în mijlocul nostru, vom putea conlucra cu ei, dar există o mică diferență care uh, este importantă în ce privește principiile pe care se bazează activitatea noastră și principiul democrației. Este problema legată de cine decide cine vor fi acei noi eurodeputați. Este o problemă centrală. Membrii Parlamentului European trebuie să fie aleși prin vot secret și liber, prin vot democratic, pentru o perioadă de cinci ani. Ei bine, în 11 din cele 12 țări lucrurile așa s-au desfășurat și a 12-a țară ne trimite oameni care au fost aleși de către cetățeni în alt scop, nu pentru a deveni europarlamentari. Noi am putea renunța la o convenție dacă ar fi uh, doar o problemă tehnică. Dacă am fi putut să cădem de acord asupra respectării tratatelor, dar aceasta este o chestiune atât de importantă încât insistăm uh, pe convocarea unei convenții. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, din partea conservatorilor și reformiștilor europeni, domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Eu salut acest raport și concluzia că nu e nevoie să se convoace o convenție. O astfel de convenție nu ar fi decât o risipă de timp și de bani ai contribuabililor alegătorii din circunscripția mea nu doresc o convenție pentru a se discuta o mai mare integrare politică. Echilibrul de opinii din uh, uh, Marea Britanie arată un lucru și anume că s-a făcut deja prea mult în această direcție. Eu, în ceea ce privește pe acești deputați, nu cred că ar trebui să aibă statutul de observator înainte de intrarea în vigoare a prevederilor. Astfel ar avea dreptul la salarii, la uh, indemnizații, ar avea și dreptul de vot, ceea ce e greșit. Se reduce foarte mult bugetul public, practic, în fiecare stat membru în perioada aceasta, iar Parlamentul European ar trebui să fie un model în ceea ce privește cheltuirea de bani publici. Grupul meu va vota împotriva acestui raport, deoarece acesta nu ține cont de acest principiu important. Vă mulțumesc! În numele grupului GUE are cuvântul domnul Soren Zondegard. Øh, mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță nu o să cădem de acord cu privire la multe puncte în legătură cu Uniunea Europeană, nici nu suntem de acord pe multe teme legate de Parlamentul European. Totuși, cred că există un consens destul de larg în ceea ce privește faptul că Parlamentul European are legitimitate pentru că este ales democratic și direct de către cetățeni. Și astăzi discutăm o propunere pe care ar trebui să o acceptăm și totuși s-ar putea să se schimbe lucrurile. Există deci o propunere care ar putea să ducă la următoarea situație. În următorii patru ani, s-ar putea să adoptăm ceva în Parlamentul European care să fie susținut de oameni care nu au fost aleși democratic, ci care au fost numiți. Mi se pare că această evoluție este foarte îngrijorătoare și foarte regretabilă în același timp. Este clar ce se întâmplă cu tratatul și care sunt problemele lui și trebuie tra- schimbat tratatul, dar Totuși, când au aderat România și Bulgaria în 2007, ni s-a spus li s-a spus celor doi că nici nu e nevoie să organizeze o alegere? Nu, nu li s-a spus pur și simplu să numească oameni în Parlamentul European, ci au trebuit să organizeze alegeri pentru Parlamentul European. Și de ce acum ar trebui să putem să procedăm altfel? Mulțumesc. În numele Europei pentru Libertate și Democrație, domnul Messerschmidt. Mulțumesc. În, de-a lungul timpului am Uh, tot vorbit despre faptul că tratatul de la Lisabona trebuie să devină instrumentul care să creeze garanții pentru democrație, transparență, codecizia cetățenilor în uh, problemele Uniunii Europene. Dar toate aceste lucruri par a fi neglijate. Iar noi acum ar trebui să spunem nu uh, pentru convocarea unei convenții, nu pentru toate instrumentele care au fost folosite în anii trecuți pentru a i convinge pe cetățeni de ce acest tratat este unul important. E bine, dacă am proceda așa, ar fi cât se poate de bizar. Dacă noi vrem să îi luăm în serios pe cetățeni, dacă noi uh, ne luăm în serios uh, obligațiile pe care le avem ca aleși ai poporului, trebuie să respectăm elementele fundamentale um, pe care trebuie să se bazeze uh, aceste rapoarte. Acest argument că tratatul de la Lisabona ar trebui să sufere uh, asemenea modificări uh, nu cred că sunt convingătoare în urechile alegătorilor. Nici noi nu vom susține aceste rapoarte pentru că nu sunt argumente care să creeze încredere. Mulțumesc, domnul coleg Golniș. Domnule președinte, voi spune lucrurilor pe nume. Articolul 2 din raportul colegului Mendes de Vigo pune pe bună dreptate accentul asupra faptului că una din propunerile Consiliului contravine spiritului actului din 1976. E vorba de numirea de către parlamentele naționale a unor deputați europeni care, conform actului din 1976, trebuie să fie aleși prin sufragiu universal direct. Cu toată prietenia pe care o port domnului raportor, deci eu nu cred că Așa ceva este posibil. În articolul 5, dumnealui uh, vorbește despre acest lucru. Deci dacă statele membre nu vor să facă alegeri parțiale, atunci ar trebui măcar să țină cont de rezultatul alegerilor care au avut loc în 2009 și să aplice uh, procentual rezultatele de la acest uh, scrutin pentru a-i stabili pe noi deputați. Deci orice altă soluție contravine democrației, mai ales în țara mea, Franța, unde Parlamentul Național este desemnat fără o proporționalitate, fără o regulă a proporționalității ar fi o desemnare de tip guvernamental incompatibilă cu spiritul tratatelor. Vă mulțumesc. Pare cuvântul domnul Mario Mauro. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Faptul că Consiliul a folosit un argument de acest tip într-o manieră atât de ușoară, aș spune, rămâne un mister. Sper că acest eveniment neplăcut să nu lase urme care să pericliteze sau să pună în pericol uh, proiectul nostru european sau proiectele noastre din Parlament. Să vă dau un exemplu. Italia trebuie să aleagă în, prin alegeri suplimentare câțiva deputați, dar uh, una este dacă avem de, vom fi aleși de, sau vor fi aleși de 5% dintre alegători sau dacă organizăm o alegere generală. Noi nu am vrea să răutățim situația și mai mult și Europa nu poate să-și permită în momentul de față să accepte astfel de probleme. Și aș dori să spun de asemenea că 18 deputați trebuie să vină în același timp, cei 18 din toate țările membre pentru ca, vizate, pentru ca să nu se creeze un dezechilibru în uh, schema națională și de repartizare între naționalități. Deci sper ca deputații să fie aleși cât mai repede, ca recomandările să treacă cât mai repede și raportul respectiv la fel, pentru ca modificarea protocolului 36 din Tratatul de la Lisabona să poată să intre cât mai repede în vigoare, fără să fie necesară o convenție și fără neapărat să fie nevoie, cum a dorit raportorul, de o conferință interguvernamentală. Eu zic că trebuie să mergem pe calea cea mai scurtă, pentru că nu sunt multe de dezbătut ci trebuie să dăm pagina și să devenim mai concreți. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte și acum are cuvântul domnul Grote, un minut, doi, două minute, mă scuzați. Președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să îi mulțumesc raportorului Menes de Vigo, iar în ce privește convocarea convenției, nu cred că ar fi necesară. Mi se pare o chestiune de detaliu, însă care trebuie să fie lămurită. Parlamentul European este ales pe baza unor alegeri secrete. Eu cred că și pe viitor lucrurile trebuie să rămână așa. Eu cred că o conferință interguvernamentală trebuie să rezolve această problemă, pentru că cei 18 colegi colege și colegi ă, ă, sunt în clipa de față într-o situație neclară care este intolerabilă. Acum mingea este în terenul Consiliului și aș vrea ca la nivelul Consiliului să nu existe disponibilitate față de acel un stat care nu vrea să respecte regulile și litera tratatului. Noi trebuie să ne bucurăm că tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, iar raportul Menes de Vigo este o bază foarte bună pentru a declanșa acest proces și deci ar trebui trebui să nu cedeze Consiliul ca un Parlament național să-și desemneze colege și colegi care să devină eurodeputați. Pentru că în felul acesta s-ar crea un precedent și uh, nu sunt dispus să îl accept. Tocmai de aceea, raportorul va beneficia de sprijinul meu total. Deci să fie uh, clar că nu uh, sunt pentru trimiterea unor deputați din Parlamentul Național. Grazie. La parola allo... Mulțumesc. Domnul Belie, pentru un minut. Doamna Belie, vă mulțumesc, doamnă președinte. Franța este singurul stat membru care nu a anticipat intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și refuză să se bazeze pe rezultatul alegerilor din iunie 2009. Dacă acceptăm excepția franceză de a desemna doi eurodeputați, ni se cere să încălcăm dreptul primar. Alegerea membrilor Parlamentului European se face prin sufragiu universal direct. De aceea suntem legitim timp de 31 uh, de ani încoace. Deci Consiliul nu trebuie să se lase învins de presiunile unui singur stat. Democrația noastră este în joc. Deci nu trebuie să vedem cum credibilitatea și legitimitatea noastră vor avea de suferit, dar ce cetățenii îi aleg pe reprezentanții lor aici și nu guvernele. Această derogare franceză ar însemna ca Parlamentul să fie asociat unei convenții și să refuze o simplă conferință interguvernamentală. Deci dacă s-ar accepta derogarea franceză. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Colman. Un minut. Lisbon Treaty. Mulțumesc, doamnă președinte. O întârziere în ratificarea tratatului de la Lisabona a dus la numirea a 736 de deputați în loc de un număr ridic mai ridicat. Cei 18, cele 18 mandate care lipsesc trebuie să fie împărțite între 12 state și Germania prede 3 mandate, ceea ce însă este ilegal pentru că nu pot să renunțe la mandat la mijlocul termenului. Însă, în același timp, tratatul de la Lisabona spune că nu este voie să existe mai mult de 751 de deputați, ceea ce s-ar întâmpla. Este nevoie, deci, de o revizuire a, tratatului, a protocolului 36 pe lângă tratatul de la Lisabona. Propunem așadar să se pună de acord statele membre pentru ca acest protocol să fie, um, să fie adoptat și să amendeze astfel tratatul. O Um, o cameră de 750, deci o plenară de 754 de deputați, bineînțeles, contravine regulii de 751 și deci necesită în același timp o nouă amendare care duce însă la nevoia de ratificare din partea tuturor statelor membre și deci nevoie de uh, referendumuri naționale. Eu insist așadar asupra Parlamentului European să găsească o soluție cât mai repede. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Traskovski. Un minut și jumătate. Sunt în dezacord cu antevorbitorul. Pentru noi trebuie să găsim un răspuns la întrebarea dacă vom fi de acord cu o convenție pentru a decide pe această problemă sau nu. Și am luat decizia să nu o facem. Dar uh, noi trebuie să ținem seama de noul instrument care sporește legitimitatea tuturor deciziilor pe care le luăm. Asta nu ar crea un precedent pentru viitor pentru că uh, noi trebuie să rezolvăm multe alte probleme importante care decurg din uh, tratat. Dați-mi voie să îi mulțumesc uh, De Vigo și altor colegi care au lucrat la acest document. Problema este de desemna, nu de desemnare a 18 eh, membri, ci doar eh, de doi membri, pentru că un stat membru nu vrea să respecte procedura. Însă trebuie să insistăm asupra principiului reprezentativității. Eh, acesta trebuie să ne ghideze în activitatea noastră. Membrii acestei instituții trebuie să fie, din acest punct de vedere, aleși de către cetățeni și trebuie să uh, găsim uh, din acest punct de vedere o rezolvare cât mai repede posibil pentru ca acești noi 18 uh, parlamentari să, ne poată, să li se poată asocia prin alegeri libere. Mulțumesc. Domnul Ghiom pentru două minute. Doamna Ghiom, vă mulțumesc. Problema desemnării unor noi membri nu e o problemă nouă domnul Severin și la Masur uh, s-au aplicat deja asupra acestei probleme în mandatul anterior. Ce se întâmplă? Țara mea, Franța, uh, vine cu probleme ceea ce privește numirea a doi deputați. Deci nu știau că intra în vigoare tratatul de la Lisabona și că trebuiau numiți uh, cei doi deputați. Deci de ce atâta dezvoltură din partea Franței? Franța dacă ar um, putea numi doi deputați din adunarea parlamentară, deci dacă s-ar întâmpla acest lucru, s-ar încălca regula alegerii deputaților prin sufragiu universal direct, s-ar încălca actul din 1976, iar legitimitatea și credibilitatea Parlamentului ar avea de suferit. Pe de altă parte, aleșii din celelalte 11 țări, aleși direct, uh, suferă de pe urma diletantismului francez. Această situație nu poate dura pentru țările lor, deoarece e legitim ca acești deputați să vină cât mai repede aici pentru a-și începe munca. De aceea e important să se organizeze o conferință interguvernamentală pentru a soluționa desemnarea acestora, însă trebuie să insistăm pentru ca Franța să-și asume aceleași obligații ca și ceilalți eh, eh, parteneri europeni. Deci nu avem cum să avem astfel de aranjamente aici. Această dezbatere ne-a arătat cel puțin faptul că pe viitor va fi nevoie de un mod uniform de desemnare a deputaților europeni prin sufragiu universal direct. Însă această reformă va trebui făcută printr-o convenție, deoarece glasul uh, popoarelor trebuie să se facă auzit aici și nu cel al guvernelor. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Gurmai acum un minut. Mulțumesc, stimată doamnă președinte, dragi colegi. Mulțumesc, Enigo, pentru colaborarea de care ai dat dovadă și pentru activitatea ta. După mai multe probleme cu ratificarea tratatului de la Lisabona, acesta a intrat în fine în vigoare. După cum știm cu toții, acesta sporește rolul Parlamentului European în mod considerabil și trebuie să folosim această șansă în mod real. Trebuie să ținem cont de reforma instituțională și să ne concentrăm pe bunăstarea cetățenilor europeni. N-ar trebui să discutăm atât de mult despre astfel de probleme administrative. Eu cred că important este să fim eficienți. Europenii așteaptă ca noi să ne punem de asemenea în aplicare rolul în mod eficient și sper ca să avem o cooperare bună între instituțiile europene. Sunt convinsă că compromisul pe care îl propunem este unul viabil. Cred că am putea însă să fim și mai eficienți, trebuie deci să sporim rolul Parlamentului și deci să dăm mai multe șanse cetățenilor europeni. Și nu în ultimul rând vreau să spun că cu cât colegii aleși viitor vor veni mai repede în Parlament, aceasta va fi mai bine pentru noi, va fi cu adevărat plus valoare pentru instituția noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum uh, au cuvântul persoanele care s-au înscris la Catch the Eye și vom da cuvântul în primul rând doamnei Le Grip. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc și eu să adresez mulțumiri colegului nostru Mendes de Vigo, care a desfășurat o activitate remarcabilă într-o în condiții câteodată destul de pasionale. Este uh, autorul uh, și cel care a declanșat, de fapt, interesul pentru acest subiect uh, major legat de componența Parlamentului nostru și modul în care eurodeputații sunt aleși. Deci el a trebuit și a știut să colecteze uh, punctele de vedere, care de multe ori erau divergente, dar până la urmă uh, le-a cuprins pe toate într-un text pe care îl consider a fi foarte echilibrat. Îi mulțumesc și cred că uh, Uh, ceea ce este prevăzut în uh, raport inclusiv ca um, măsuri de tranziție se caracterizează prin realism, pragmatism, o notă de eficacitate, exact ceea ce cetățenii noștri așteaptă din partea Europei. Mulțumesc. Domnul Karenbach. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorului și tuturor raportorilor din umbră. Cred că noi, Parlamentul European, ar trebui astăzi să dăm un semnal foarte clar către exterior și anume să arătăm că ne bucurăm de venirea noilor colegi în Parlamentul European și că, de fapt, Consiliul este cel care nu acționează la timp. Trebuie să subliniem încă o dată acest mandat foarte clar și anume că trebuie găsit o soluție cât mai repede pentru această problemă trebuie să avem 18 deputați, colegi noi, care au, sunt aleși liber și direct. Nu numai în ca și Parlament European avem uh, sarcina să reprezentăm cel mai bine cetățenii, ci trebuie să lucrăm cât mai eficient în uh, comisii și așteptăm de aceea și expertiza și venirea colegilor noștri care au fost aleși deja, cel puțin la noi în țară. Eu mă bucur cel puțin uh, să îl salutăm pe colegul nostru nou cât mai repede în Parlament. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Obermaier, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă Abia s-a uscat cerneala pentru nefericitul tratat de la Lisabona și iată ce probleme ne creează uh, prin uh, acești noi eurodeputați uh, despre care unii spun că ar fi eurodeputați fantomă, pentru că ei ar trebui să vină aici în baza unor sisteme electorale diferite care pot crea probleme chiar din punct de vedere democratic. E bine, Ehm, cred că nu ar trebui să facem o problemă mare din asta, dar în orice caz trebuie să fie o alegere și nu o selecție făcută de către, de către parlamentele naționale. Trebuie de asemenea să furnizăm informațiile necesare ehm, privind ehm, cei care vor avea calitatea de observatori pentru o perioadă. Soluția însă nu cred că este menită să sporească încrederea cetățenilor. Aș vrea să știu și când vor veni acești noi colegi, ce statut vor avea ei uh, se vor veni odată cu aderarea Croației în Parlamentul nostru sau nu. Cred că cetățenii așteaptă lămuriri din partea Consiliului în legătură cu aceste probleme. mulțumesc, și domnilor. Conform Tratatului de la Lisabona, componena Parlamentului European se modifică. Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare cu ceva timp în urmă și încă nu s-a organizat o conferință interguvernamentală pentru a ratifica aceste modificări. E o revizuire importantă, însă tratatul trebuie să intre pe deplin în vigoare cât mai repede cu putință. Sunt de acord cu domnul raportor să nu uităm că e în interesul statelor membre să își trimită deputații suplimentari, deoarece aceștia îi reprezintă pe alegătorii din țările membre. Și astfel sunt respectate și principiile de bază ale Uniunii Europene – acești noi deputați ar trebui să se alăture Parlamentul European în același timp pentru a nu afecta funcționarea Parlamentului. Are cuvântul acum domnul Zver, un minut. Comisie. Mulțumesc, stimată doamnă președinte, stimați reprezentanți ai Comisiei și a Consiliului. Aș dori și eu să îi susțin pe acei colegi care au subliniat că Parlamentul European trebuie să ajungă la componența sa de plină și să înceapă să lucreze cât mai repede. Cred că nu putem spune că suntem încă întregi pentru că am schimbat tratatele, dar nu am implementat schimbările. Cred că o conferință interguvernamentală este cea mai bună cale de a obține mai multe rezultate, este și o manieră de a obține o bază juridică pentru activitatea noastră. Aș vrea să-l felicit pe raportor care a încercat să găsească cea mai bună cale juridică și cred că discuția de astăzi ne arată că a reușit să găsească această cale. Și eu sunt unul dintre cei care se bucură să îi întâmpine pe noi deputați. Cred că avem nevoie de ei. Iar cei care nu prevăzuseră la alegerile trecute faptul că vor trebui să nominalizeze sau uh, să desemneze noi membri, le sugerez ca, de exemplu, când e vorba de cei doi uh, deputați care trebuie să intre în Parlament fără alegeri, uh, nu vor afecta, cred că nu vor afecta legitimitatea Parlamentului în totalitatea Asta Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele și acum dau cuvântul ultimei persoane scrise pe CHDI, domnul Kelly. Like colleagues, I think that if people are elected to the European Parliament, they are entitled to take their seats. Stimați colegi, din moment ce 736 de membri uh, și-au uh, preluat mandatul în baza alegerilor, cred că uh, trebuie să găsim acum soluții pe termen scurt pentru a putea mări numărul parlamentarilor. Cred că cu 12 luni în urmă nu putem să luăm măsuri anticipative, pentru că ar fi fost posibil ca tratatul de la Lisabona să nu fie ratificat și acum când el a fost ratificat, este important ca oamenii care au fost aleși să își preia mandatul și să mergem înainte. Grazie, diamo... Mulțumesc. Dăm acum cuvântul Consiliului și invit pe domnul Lopez Garido să vorbească. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc doar să adaug un lucru și anume că sunt de acord cu acei deputați care au exprimat aici importanța soluționării acestei uh, teme nefăcute încă, să spun așa, și anume desemnarea celor 11 deputați care trebuie să se alăture Parlamentului European, deoarece ultimele alegeri s-au organizat cu puțin timp înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Deci trebuie reformat protocolul 36 și sunt de asemenea de acord cu cei care și-au exprimat aici părerea, spunând că trebuie să se facă această modificare cât mai repede lipsa celor 18 deputați europeni în acest for, deputați care îi reprezintă pe cetățenii din 12 țări membre. Deci această lipsă trebuie să înceteze cât mai repede cu putință și de aceea sunt de acord cu domnul Mendes de Vigo care propune să nu se convoace o convenție, ci doar o conferință interguvernamentală organizată cât mai repede cu putință pentru că astfel parlamentele din cele 12, 27 de state membre să ratifice modificarea și pentru ca acești noi deputați să se poată alătura cât mai repede Parlamentului European. Acești deputați ar fi trebuit să fie aici de la începutul acestui mandat, de altfel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei, domnul Șefcovici. Uh, mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Cred că această dezbatere a demonstrat că încercăm să rezolvăm o situație excepțională. Trebuie să găsim o soluție pragmatică, practică, pentru o perioadă de tranziție. Și uh, salut abordarea pragmatică de care a dat dovadă domnul Mendes de Vigo în raportul său și înțeleg că se va bucura de o susținere uh, amplă în plenară, pentru că este evident că obiectivul nostru comun este să avem 18 noi eurodeputați cât mai repede posibil. Iar revenind la poziția Comisiei, cred că uh, ne punem întrebări legate de uh, modul în care această schimbare ar trebui să fie administrată, uh, la ce instrumente să recurgem și Având în vedere uh, obiectivul și natura schimbării uh, pe care o discutăm. În ce privește modalitatea alegerii noilor eurodutați, eu cred că în uh, cadrul conferinței interguvernamentale aceste lucruri vor fi clarificate deja, dar cred că este limpede că și la nivelul Consiliului se încearcă găsirea unui echilibru astfel încât uh, noi eurodeputați să fie aleși cât mai aproape posibil de principiile pe care s-au bazat alegerile europarlamentare. Deci, uh, trebuie în felul acesta să abordăm rezolvarea acestei probleme până când uh, ea va fi totalmente regularizată până la următoarele alegeri. Au existat reflexii în Parlamentul European în legătură cu uh, posibile schimbări ale sistemului electoral pentru uh, Parlamentul European. Dar eu cred că deocamdată trebuie să rezolvăm această problemă mai stringentă legată de primirea celor 18 noi membri ai Parlamentului. Vă mulțumesc foarte mult! Iar uh, pentru a trage concluziile acestei dezbateri, dau cuvântul domnului Mendes de Vigo. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Văd că deputați cu de pe poziții foarte diferite, cum ar fi domnul Mauro sau domnul Colman. Deci când văd că sunt cu toții de acord, doamnă președinte, îmi dau seama că avem nevoie de o procedură electorală uniformă. Era mandatul care era în tratatul de la Roma. Și ar vrea să le mulțumesc acum uh, tuturor, mai ales domnului Haureghi. Deci am stabilit un amendament 2 care va fi votat mâine și sper să fie sprijinit de acest uh, Parlament. Tocmai pentru că această reformă a procedurii electorale, această chestiune să poată fi soluționată cât mai repede. Astfel am uh, eliminat astfel de întreruperi. În intervenția sa, domnul Ceacovski a vorbit despre reprezentativitatea necesară a acestui for. E un factor pe care l-au amintit și alți vorbitori, printre care și domnul Șefcovici. În articolul 1, în raport, eu spun că cei 18 trebuie să intre deodată. Dacă ar fi altfel, reprezentativitatea s-ar schimba și pentru ca ei să intre în același timp, pentru a face acest, această acțiune de justiție politică, trebuie să dăm dovadă de pragmatism. Deoarece, într-o situație excepțională, e nevoie de soluții tranzitorii excepționale. Și eu spun adevărul, mie nu îmi place posibilitatea ca în acest parlament să intre deputați care nu au fost aleși în alegerile din 2009. O spun. Foarte clar, însă dacă e să aleg între asta și neintrarea celor 18 sau intrarea celor 18 și respectarea tratatului de la Lisabona, deci eu vă propun această soluție de tranziție pragmatică și uh, dreaptă. Vă mulțumesc și le mulțumesc tuturor pentru contribuții. Grazie al relator. Vă mulțumesc, domnule raportor. Dezbaterea în comun se încheie. Votul va avea loc mâine la ora 11.